The, uh, next item on the agenda is the... Următorul punct de pe agenda, întrebarea orală către Consiliu și către Comisie privind revizuirea Small Business Act. First speaker. Primul vorbitor, domnul Benson, două minute. Este vorba despre raportor har haft sin indflydelse på Europas små og mellemstore virksomheder. Mulțumesc. Criza economică a avut un uh, impact asupra IMM-urilor în Europa și în plus noile reguli de la Basel vor fi uh, implementate în cadrul directivei privind capitalurile. Și atunci va fi chiar și mai greu pentru IMM-uri să creeze capital și să genereze creșterea economică de care are nevoie Uniunea Europeană. În rezoluția sa, Parlamentul European dă un semnal foarte clar Comisiei spunând că de trebuie luate acum acele decizii necesare care să fie în beneficiul IMM-urilor. S-a spus că politicienii nu trebuie să conducă societăți private, însă politicienii trebuie să facă în așa fel încât societățile private, companiile să poată să creeze acele precondiții pentru creșterea economică în Uniunea Europeană. Trebuie să fim o sursă de inspirație și nu trebuie să dăm lecții altora, ci mai degrabă trebuie să vedem cum putem lucra în avantajul IMM-urilor. Trebuie să le facilităm accesul pe piață, trebuie să le facilităm accesul la modernizare, ceea ce înseamnă standardizare, un mai bun acces al IMM-urilor uh, uh, la achizițiile publice, la licitații. Și în cele din urmă trebuie să reducem poverile administrative care sunt în defavoarea companiilor. Și de multe ori e nevoie de foarte multe rapoarte, de foarte multe notificări, acestea trebuie să fie uh, reduse. Pentru că de fiecare dată când uh, elaborăm un proiect de legislație în Europa, uh, de fiecare dată când întreprindem niște măsuri, e bine, asta duce la o povară administrativă crescută pe umerii IMM-urilor. Trebuie să ne asigurăm că aceste texte legislative nu aduc o povară suplimentară pentru IMM-uri. Din potrivă, trebuie să le ușurăm viața, trebuie să facem ca afacerile, între ghilimele, în Europa să fie facilitate. Herzog. Mulțumesc, doamna Herzog. Elnök Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. M-am uitat uh, foarte scurt în sus și iată, am acum onoarea de a saluta un grup de vizitatori din Ungaria. Noul uh, pachet este parte a gândirii europene și uh, se bazează pe experiențele din anii trecuți și dovedește de asemenea că trebuie ca eforturile noastre să fie mai intense. În 34 uh, de puncte am uh, rezumat uh, cele mai importante lucruri și doresc să revin asupra acestora. Este foarte importantă implementarea. Statele membre sunt în etape diferite în ceea ce privește implementarea și, sigur, și uh, rezultatele sunt diferite. Dorim să existe o bază de dată unitară și, de asemenea, dorim ca rezultatele să fie înregistrate. Conform uh, părerii noastre, drepturile angajaților nu trebuie să mai fie atinse, trebuie să creăm noi locuri de muncă, iar costurile administrative trebuie să fie reduse reducerea costurilor administrative nu înseamnă că trebuie uh, redus și numărul locurilor de muncă. Trebuie să dăm noi șanse IMM-urilor. În ceea ce privește resursele financiare și alocarea acestora, este foarte important ca Uniunea Europeană să eficientizeze implementarea și investirea resurselor existente până acum. Vorbim uh, de 75% până acum din fonduri care au uh, susținut foarte multe IMM-uri. În același timp, în uh, pachetul pentru competitivitate, avem alte 300.000 de IMM-uri care au beneficiat de ajutor, iar aceste rezultate trebuie să fie prezervate, pentru că este foarte important ca și de acum încolo instituțiile și rețeaua acestora să susțină IMM-urile trebuie să susținem și să promovăm în continuare rețeaua europeană a IMM-urilor. Trebuie să ne deschidem către noi uh, antreprenori și Trebuie să ne asigurăm că 23 de milioane de IMM-uri europene beneficiază fiecare dintre ele uh, de uh, asistență cei care lucrează în IMM-uri trebuie să fie bine calificați, mai bine decât în prezent, pentru ca IMM-urile să poată să se orienteze în funcție de noile programe și să beneficieze de agenda digitală. Pentru noi este important ca tinerii să nu iasă drept uh, pierzători din această luptă, ci să fie învingători. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Salut și eu grupul de vizitatori din Ungaria. A fost un drum lung și o călătorie dificilă. Uh, doamnă Hall, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Domnule președinte. small business act a fost uh, salutat de imm uri însă asta s a întâmplat acum 2 ani de zile și este foarte important să demonstrăm IMM-urilor că nu a fost doar o foaie de hârtie, un document. Și povara administrativă, e bine, uh, eu cred că ar trebui să uh, vedem nu cumva acest scop de simplificare a fost oarecum o țintă și o țintă pierdută pe drum. Eu sunt îngrijorată în ceea ce privește uh, micro-întreprinderile. Acestea sunt foarte importante și e vorba de 240.000 de angajați care Uh, lucrează în aceste uh, IMM-uri. Dar pentru micro-întreprinderi, suprareglementarea va face viața imposibilă și nu trebuie să uităm că micro-întreprinderile au mai puțin de 10 angajați dar acestea reprezintă 90% din mediul de afaceri european de aceea, IMM-urile trebuie să fie uh, tratate cu respect, ca fiind elemente principale ale economiei europene. Și statele membre trebuie să vadă împreună cum anume acestor IMM-uri li se pot acorda sprijin pentru uh, a spori eficacitatea lor. Într-adevăr, uh, chestiunea aceasta a finanțării IMM-urilor este una fundamentală. Chiar înainte de Paște, uh, deputați Uh, europene au mers în California pentru a vedea cum sistemul de investiții funcționează în Silicon Valley. Și ce au descoperit? Au descoperit că sursele de finanțare sunt mult mai disponibile decât în Europa și cei care finanțau uh, astfel de micro-întreprinderi își asumau mai mare parte de risc. Și se așteptau uh, doar la uh, uh, nouă tipuri de investiții din 10 să dea greș. Deci vedem că uh, există un motor și anume finanțarea. Întrebarea este următoarea. Cum noi, la rândul nostru, am putea să susținem mai bine IMM-urile în Europa? Și, poate, tot atât de important, ar trebui să uh, le susținem chiar dacă există și o rată de eșec. Pentru că, până la urmă, uh, succesul va fi la ordinea zilei. Mulțumesc, care cuvântul domnul Chichester. Mulțumesc, domnule președinte. Există aici un paradox fundamental în uh, politica europeană privind IMM-urile. Pe de o parte, uh, Uh, toată lumea sprijină importanța economiei față de economie pentru creștere, pentru uh, flexibilitate în cadrul economiei. Și dacă am putea converti acest lucru în uh, bani în bancă, ei bine, această proporție ar arăta că IMM-urile din Europa se comportă foarte bine. Totuși, Problema cu această rezoluție este modul în care putem să transpunem cuvintele în realitate, fără să aruncăm cu bani înspre IMM-uri, bani care nici măcar nu sunt disponibili în economia de astăzi. Pe de altă parte, mm, Uniunea Europeană răspunde acestui sentiment pozitiv cu o multitudine de acte legislative care au intenții bune, dar care toate reprezintă o povară crescută pentru IMM-uri când, din potrivă, ar trebui să reducem această povară. Există foarte multe sugestii constructive în această rezoluție. Mi-a plăcut propunerea de combatere a, a practicilor de mm, birocrație, când autoritățile naționale adaugă straturi suplimentare de, hâr- de, de hârtogărie, de birocrație, care să apese pe umerii IMM-urilor. Deși ar fi bine să fie redusă această povară, cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face în realitate pentru IMM-uri este să îmbunătățim accesul la informație și să îmbunătățim accesul la finanțare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Chichester, domnul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Nu în fiecare zi se întâmplă în acest parlament ca deputați din șase familii diferite să înainteze împreună o întrebare orală și să declanșeze astfel o discuție. Astăzi ne confruntăm cu o asemenea situație și nu este o coincidență că este vorba despre rolul IMM-urilor. Aici vorbim despre o chestiune care este foarte importantă pentru noi toți. Și o întrebare pe, pe care o adresăm este ce face Comisia pentru ca pentru a dezvolta instrumente financiare de succes care să vină în întâmpinarea IMM-urilor și să le consolideze pe acestea. Un instrument uh, de acest fel este programul pentru inovare și dezvoltare, acest SIP. Cum uh, ar trebui să se dezvolte acum programul comun strategic, care va fi șansa IMM-urilor în acest context. Cu siguranță nu va fi posibil să ducem atât de departe conceptul inovării și să îl extindem atât de mult încât toate activitățile IMM-urilor să cadă sub incidența acesteia. Însă nu putem să facem nici greșeala să promovăm numai aceste IMM-uri în concurența și în, ace- în concurențialitatea lor, care s-au dovedit a fi foarte bune și foarte eficiente. De aceea, cred că acest program cadru strategic comun este foarte important. Trebuie ca în cadrul acestuia să se ia cele mai bune decizii și vreau să atrag atenția că ne referim și la întrebarea în baza căror criterii se poate ajunge la o simplificare și la o reducere a uh, birocrației, pentru că programul PCI este deja mult mai uh, puțin birocratic decât cel de-al șaptelea program cadru, iar IMM-urile se vor putea orienta mai bine în funcție de criteriile PCI. De aceea, haideți să găsim o soluție practică pentru că ceea ce a fost bun pentru IMM-uri trebuie să fie păstrat, mai ales în cadrul unor programe cadru pentru inovație și competitivitate. Și să nu pierdem ceea ce s-a realizat până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zavela! Mr. President, I would like to congratulate... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi felicit pe colegii mei pentru contribuția lor la această rezoluție foarte utilă și vreau să vă asigur că sunt de acord cu toate cele ce au fost spuse până în prezent. Cu toate acestea, am făcut câteva amendamente pe seama anumitor uh, aspecte care, după părerea mea, ar putea să fie contribuții constructive și importante la textul final. Nu există în vreo mențiune în text în ceea ce privește uh, obligativitatea de a respecta Însă pentru a simplifica lucrurile, ce putem spune este că povara administrativă este cel mai mare obstacol în calea uh, desfășurării activităților IMM-urilor. În al doilea rând, m-aș referi la uh, inițiativa pentru a doua șansă pentru IMM-uri, uh, inițiativa Comisiei. Mai ales în aceste vremuri grele, cu dificultăți economice, este foarte important să susținem IMM-urile și să, să le, le ajutăm să se dezvolte. Și iată că ajung și la ultimul punct. Cred că putem regreta faptul că uh, um, din, mare parte din IMM-urile noastre sunt absorbite de către întreprinderi foarte mari și Uh, nu avem suficientă inovație și asumare de riscuri în Uniunea Europeană comparativ cu Statele Unite. Trebuie să facem în așa fel încât să Uh, permite MM-urilor să aibă modele de afaceri inovatoare care se bazeze pe noi tehnologii. E un subiect pe care noi trebuie să rezolvăm și trebuie să uh, cultivăm acest spirit de inițiativă în rândul tinerilor, după modelul american, în așa fel încât să avem o astfel de spirit de inițiativă și în Europa. Mulțumesc, spune domnul președinte. După cum știți, doamna Ghiuri are o problemă cu vocea și își cere scuze, dar un reprezentant al său va citi o declarație. Elnök úr, biztos úr. Stimate domnule comisar, stimați deputați, sunt recunoscătoare Parlamentului pentru interesul pe care îl arată față de Small Business Act și pentru că oferă oportunitatea unei discuții privind pașii uh, ulteriori care trebuie luați pentru revizuirea acestei inițiative. Small Business Act este un uh, instrument cheie pentru crearea unui mediu de afaceri mai favorabil pentru IMM-uri. cum uh, IMM-urile reprezintă majoritatea covârșitoare a uh, operatorilor economici din Uniunea Europeană și uh, angajează, au foarte mulți angajați, de altfel în Europa peste 90 de milioane de persoane lucrează pentru IMM-uri, atunci politica privind IMM-urile și în cadrul ei implementarea deplină a Small Business Act reprezintă o prioritate cheie pentru președinția maghiară. Succesul strategiei de competitivitate depinde de modul în care inițiativele noastre de politică afectează IMM-urile. Creșterea economică depinde de capacitatea Europei de a se baza pe IMM-uri competitive și eficiente. De aceea, Consiliul uh, apreciază comunicarea Comisiei uh, privind revizuirea a Small Business Act, care a fost emisă pe 23 februarie 2011. În această comunicare, Comisia subliniază mai multe inițiative pentru acțiuni uh, ulterioare în mai multe domenii prioritare. Aceste inițiative vin în urma unei consultări, unui proces de consultare cu IMM-urile, cu actorii din domeniu și cu uh, autoritățile publice și astfel constituie o reflexie adecvată asupra interesului uh, exprimat atât de IMM-uri cât și de celelalte părți implicate. Comunicarea Comisiei a fost uh, discutată în cadrul reuniunii informale a ministrilor um, uh, responsabili de competitivitate care a avut loc în Ungaria în aprilie. La acea întâlnire, ministrii și-au uh, oferit sprijinul complet față de uh, o, viziunea uh, exprimate de președinție și anume că este nevoie de o mai bună reglementare, de finanțare, de internaționalizare și de guvernanță. Acestea au fost principiile cheie avansate. Este clar că mai este nevoie de eforturi suplimentare pentru ca aceste principii să fie să se progreseze. Însă președinția intenționează să profite de acest moment favorabil și în momentul în care Consiliul uh, uh, de Competitivitate se va ocupa de evaluarea uh, acestui Small Business Act în întâlnirea sa din luna mai, președinția se va încerca să se asigure că principiul de a um, gândi la um, scară mică continuă să ghideze uh, toate aceste acțiuni. Comisia Europeană a făcut o primă propunere în 2008 prin care își, uh, prin care dorea ca IMM-urile să poată să uh, acționeze mai bine în contextul de afaceri de pe piața internă. În cadrul Consiliului au fost ridicate mai multe preocupări legate de această propunere în ciuda eforturilor considerabile făcute de președințiile uh, suedeză și belgiană, nu a fost posibil totuși până în prezent să se ajungă la un, com- la un consens. Pot să-i asigur însă pe deputații europeni că președinția maghiară face tot ce este posibil pentru a găsi un mod de a avansa pe aspectele deosebit de dificile ale acestui dosar și va continua să facă toate eforturile pentru a obține un rezultat pozitiv. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Domnul, domnule Ren, aveți cuvântul. President, Domnule președinte, onorați membrii vă mulțumesc pentru această întrebare orală foarte importantă și dezbaterea pe marginea acesteia. Iar ca răspuns la întrebarea adresată de colegul meu, uh, Antonio Tajani, IMM-urile reprezintă 99% din totalitatea uh, întreprinderilor europene și ele generează foarte mult din uh, economia europeană și din uh, produsul acestea și, de asemenea, este foarte important să creăm condițiile cadru în care să se dezvolte acestea pentru a avea piețe uh, competitive. IMM-urile trebuie să aibă un acces mai ușor uh, către finanțare, piețe verzi, uh, să beneficieze de mai puțină birocrație și uh, acestea sunt principiile pe baza cărora uh, ne-am uh, ghidat politica uh, atunci când am uh, când am redactat politica Small Business Act. În revizuire, Comisia invită statele membre de a evalua impactul legislației asupra IMM-urilor, testându-le pe acestea. Parlamentul European și Comisia lucrează împreună pentru a implementa testele IMM-urilor în statele membre și la nivel european. Comisia va folosi aceste teste ca o bază pentru a planifica măsuri suplimentare în vederea sprijinirii implementării și a redactării unor bune practici. De asemenea, completăm un studiu referitor la probleme care au uh, legătură cu licențe și autorizații oficiale și proceduri birocratice în statele membre. Studiul va facilita, uh, va permite Comisiei și mai ales statelor membre să planifice uh, luarea de măsuri uh, corespunzătoare pentru a aplica principiul a gândi mai întâi la scară mică și pentru a beneficia de servicii corespunzătoare. Acest lucru va fi facilitat mai ales prin extinderea măsurilor deja luate și prin introducerea ghișeului unic, așa cum s-a recomandat în revizuire. În al doilea rând, un nou sistem de guvernanță va fi introdus. Comisia a invitat statele membre să abordeze reprezentanții IMM-urilor. S-a dorit uh, desemnarea unei persoane care să monitorizeze implementarea la nivel național. Reprezentanții naționali vor fi membri ai unui grup consultativ pentru Small Business Act care va ajuta la evaluarea și diseminarea informațiilor din acest domeniu. Ne vom întâlni pentru prima dată la conferința de la Budapesta 24-25 mai anul acesta. În al treilea rând, IMM-urile se dorește ca acesta să fie beneficiarul principal uh, în urma programului european și să fie redusă, deci, povara administrativă. Au fost făcute propuneri în vederea reducerii poverii administrative cu 30% după ce vor fi implementate propunerile făcute. De asemenea, costurile se dorește a fi reduse. Comisia se bazează pe Parlament pentru a se asigura că propunerile vor fi adoptate cât se poate de repede. Anumite propuneri vor beneficia de anumite propuneri vor beneficia anumite IMM-uri. Se dorește și revizuirea um, directivei privind contabilitatea. Cea de-a patra directivă privind contabilitatea revizuită va uh, pre- prevedea anumite excepții care se referă la anumite IMM-uri care nu au anumite obligații în ceea ce privește contabilitatea. Se dorește îmbunătățirea uh, la nivel managerial și de asemenea um, se dorește ca acestea să beneficieze de toate oportunitățile care sunt oferite pe piața de mediu. Vom uh, acorda atenție IMM-urilor, promovând rețelele de tehnologii noi și vom folosi toate resursele posibile pentru a le susține. Vom dezvolta în continuare acțiuni dedicate mediului și rețelei europene de întreprinderi. Și, în fine, ca o parte a inițiativei flagship de creare de noi locuri de muncă, Comisia va analiza care sunt uh, companiile de top, va identifica nevoile și capacitățile care trebuie să fie dezvoltate astfel încât IMM-urile să poată avea de câștigat. Se dorește identificarea accentelor care trebuie puse astfel încât uh, să poată fi dezvoltate capacitățile corespunzătoare și se dorește implicarea uh, acestora în cât mai multe programe de pregătire profesională pentru a putea să progreseze. Vă mulțumesc! Uh, now... Mrs. Del Castillo Vera. Mulțumesc, acum cuvântul doamna Del Castillo Vera. Mulțumesc, domnule președinte, domnă reprezentanta Consiliului, domnule comisar. Iată că discutăm acum în Parlamentul European o rezoluție comună uh, referitoare la revizuirea Small Business Act, pe care Comisia a prezentat-o în luna februarie. IMM-urile pot fi definite în uh, mod foarte diferit, referitor la economie sau în alte moduri, dar reprezintă entități în jurul cărora se articulează uh, economia europeană. Dacă IMM-urile sunt puternice, economia este puternică. Dacă sunt slabe, economia merge prost. Și deci, IMM-urile sunt cele care asigură locurile de muncă, asigură creșterea economică, asigură prosperitate pentru societate. Eu m-aș referi la trei aspecte care mi se par fundamentale tocmai pentru a ajunge la un rezultate pline de succes. Avem nevoie de o rețea de întreprinderi puternice. Mai întâi, implementarea tehnologiilor de comunicare și de informare, dezvoltarea acelor forme de guvernanță electronică, uh, dezvoltarea acelor cloud computing, Bineînțeles, e adevărat, acest lucru duce la costuri, duce la eforturi, dar, în fine, duce la beneficii pentru, de competitivitate pentru IMM-uri. În al doilea rând, inovarea care este fundamentală și în acest sector. De aceea, acele întreprinderi start-up uh, trebuie să fie încurajate în mod clar. În al treilea rând, IMM-urile trebuie să poată participa din plin la piața internă atât în ceea ce privește achizițiile publice la nivel transfrontalier, cât și la toate celelalte aspecte uh, proprii ale pieței interne și de care ar putea beneficia în mod extraordinar. Însă, din păcate, nu este cazul în momentul de față. Ele pierd astfel în competitivitate și, în final, mai există și val, uh, acea, acel spirit antreprenorial care trebuie să devină o adevărată valoare socială, promovată și susținută. De aceea, guvernele mai au încă multe de făcut, Uniunea Europeană de asemenea, și asta se poate face printr-un instrument foarte clar și anume învățământul. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum doamna Riera Madurel. Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță IMM-urile au avantajul de a fi flexibile, agile, de a fi aproape de client, lucru care le permite să ia decizii într-un mod foarte rapid. E vorba de calități foarte uh, căutate, mai ales într-o perioadă de criză, în momentul în care capacitatea de răspuns este vitală. Pe de altă parte, după cum bine știm, ele reprezintă peste 90% din țesutul antreprenorial european și reprezintă un model pe care noi trebuie să-l menținem. Pentru că în momentul în care o întreprindere mare delocalizează, acest lucru are efecte mult mai devastatoare asupra locurilor de muncă decât dacă o face o întreprindere mai mică. De aceea, autoritățile publice, uh, noi, oamenii politici, nu ne putem permite să îngreunăm viața acestor IMM-uri. Tocmai de aceea am și adoptat Small Business exact. Și de aceea este bine să avem astfel de exerciții de revizuire, în așa fel încât să fim la curent cu evoluția din statele membre despre modul în care se aplică măsurile politice și legislative pe care noi le-am luat. Dragi colegi, IMM-urile europene au nevoie în mod urgent de o transpunere concretă a voinței politice exprimate în Small Business Act în fapte concrete, în măsuri operative, concrete și reale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 bucurăm de uh, faptul că anumite state membre au luat deja măsuri concrete, spre exemplu în ceea ce privește achizițiile publice sau îmbunătățirea accesului uh, electronic la informații, plecând de la site-uri web care sunt centralizate, pagini web cu indicații și cu recomandări clare. Însă credem că acest lucru nu este suficient. Noi, la Parlament, trebuie să insistăm asupra faptului că cei care sunt responsabili de achizițiile publice la nivel de administrații naționale trebuie să intre integreze anumite prevederi care să permită o diferențiere pozitivă, o discriminare pozitivă în favoarea IMM-urilor și să elimine acele clauze contractuale care reprezintă un obstacol în calea participării acestor IMM-uri la achiziții publice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, care cuvântul domnul Kreuzmann. Domnule președinte, domnule comisar Ren, cererea comună referitoare la revizuirea Small Business Act ne arată că mai sunt multe de făcut până când să fie totul în regulă cu IMM-urile și mai ales la nivel național. Mă bucur că în Uniunea Europeană în ultimii ani am reușit să concretizăm aproape toate inițiativele în legătură cu Small Business Act. Au existat și inițiative în ceea ce privește procedurile de plată și toate aceste lucruri s-au îmbunătățit. Iată, avem doi ani la dispoziție pentru a implementa toate aceste lucruri. Vă rog să scurtăm acest interval de timp tocmai în statele membre în care nu ar fi așa o mare problemă ca această implementare să nu dureze 2 ani și poate că anumite state membre reușesc să implementeze într-un an de zile. Societățile private uh, joacă un rol important. Salut faptul că uh, președinția ungară urmărește această chestiune mai departe și că pune un accent deosebit pe acest lucru, pentru că tocmai această formă de societăți uh, ajută IMM-urile să uh, își reducă costurile. Mă refer aici la uh, consultanță pentru înființare și consultanță juridică. Uh, deci, uh, spun încă o dată că um, președinția ungară a pus accentul pe acest lucru și este foarte bine. Alte aspecte menționate de colegii mei sunt de asemenea importante, pentru că noi putem să facem foarte multe în continuare pentru IMM-uri. Există în continuare regulamente și prevederi foarte birocratice și tocmai IMM-urile se confruntă cu probleme în acest sens mai ales în ceea ce privește achizițiile publice. Deci trebuie să fim cât mai transparenți, trebuie să încercăm să profităm de toate posibilitățile pe care le avem prin intermediul mediilor moderne. Vă mulțumesc! Swinburne. Mulțumesc, doamna Swinburne. Un minut. Small Business Act este exact ceea ce noi, ca politicieni și legiuitori, uh, trebuie să uh, luăm ca un accent deseu deosebit de important. Uh, 98% din uh, companiile care acționează în circumscripția mea din țara Galilor sunt IMM-urile, sunt IMM-uri și sper că uh, Mm, ele vor avea de profitat din urma acestui Small Business Act. Este vorba aici despre obiective ambițioase de reducere a poverilor administrative susținute de uh, uh, regulamente pe care încearcă să le promoveze propriul meu guvern. Și acum este momentul să fim mai curajoși, mai ambițioși pentru a realiza mai multe. Am văzut foarte multă creativitate în țara Galilor, care se dezvoltă ca un uh, hub de activități pentru noi afaceri deosebit de profitabile uh, și uh, în domeniul um, artistic, în domeniul producției de uh, filme. Uh, Trebuie să încurajăm această dezvoltare. Proiecte importante, cum este agenda digitală, trebuie să fie în favoarea acestor uh, IMM-uri și în favoarea uh, cetățenilor europeni. Mulțumesc, domnul Clark. Mulțumesc, domnule președinte. Revizuirea Small Business Act va permite IMM-urilor să profite de beneficiile pe care le propune piața internă, dar problema e că piața internă se prăbușește. Și atunci cum vom face? Cum aceste beneficii vor ajunge până la IMM-uri? septembrie 2009 am întrebat pe domnul comisar Andor care sunt măsurile specifice pe care doriți să le introduceți pentru a susține IMM-urile. Și ca urmare a solicitării mele, el uh, nu a răspuns chiar uh, la obiect Acum uh, ne putem pune întrebarea, oare e suficient ceea ce s-a făcut? Cum anume se poate reduce presiunea asupra IMM-urilor? E suficient oare să simplificăm regulile, să reducem birocrația, să simplificăm plățile directe? Păi nu știu, pentru că acest lucru s-ar putea să contravină regulilor în vigoare. Și uh, Eh, principiul acesta de revizuire și ideea de a crea un mediu de afaceri favorabil pentru IMM-uri nu e ca și cum am vrea să creăm un nou model de afaceri, ci înseamnă pur și simplu să uh, ajungem poate la o confuzie și mai mare, în fond și la urma urmei. Uh, birocrația pe care domnul comisar dorea să o reducă anul trecut, văd eu că încă mai este în vigoare. Mulțumesc, până domnul președinte, și acum are cuvântul domnul Zivca. Mulțumesc, domnule președinte, membri. Această chestiune este oarecum complicată, poate un pic prea riguroasă și nu ajută la progres și dezvoltare. De aceea, cred că um, ar trebui să ne concentrăm și să vedem care este obiectivul clar al acestei legislații sau Poate că conținutul, atât ex-ante cât și post-ante, ar trebui să fie uh, prevăzut mai clar în ceea ce privește testele pentru IMM-uri. Pentru că nu dorim să avem noi obstacole în acest domeniu. Este un domeniu foarte important pentru economia noastră. A gândi mai întâi la scară mică este un principiu foarte important. Sau principiul only once sau diverse modele, funcția de diverse modele. Toate acestea sunt principii importante care trebuie să fie transpuse în legislația națională și Iată că se ajunge la un haos în domeniul administrativ. Grupul de lucru Stoiber care a fost uh, reunită de către Comisie pentru a analiza Small Business Act, a constatat că există o povară administrativă destul de mare și că există prea multe obligații de control. Iar aceste controle reprezintă de asemenea o încetinire și o înfrânare, ba chiar o um, oprire a activității IMM-urilor. De aceea trebuie să ne întrebăm dacă există o analiză care să fi fost efectuată de către comisie referitoare la reducerea obligațiilor administrative cu 25%. prevederile legale noi și vechi, cum se vor repercuta acestea asupra IMM-urilor și care va fi consecința lor atunci când vor fi implementate la nivel național. Small Business Act uh, întâmpină multe obstacole în anumite state. Implementarea acestor baze este însă um, combinată cu niște premise pozitive. În ceea ce privește activitatea care începe în Comisia Jurii, aceasta este foarte importantă. Trebuie să avem niște prevederi bune și uh, sperăm să nu există consecințe asupra IMM-urilor și al dezvoltării acestora. Mulțumesc, doamna Zicău! Mulțumesc! 2011 <clears throat> rata omajului în uniunea europeană era de nouă cinci iar la nivelul zonei euro de. nouă nouă i mai îngrijorător este faptul că în cazul tinerilor rata omajului este aproape dublă faă de rata omajului pentru întreaga populaie. îmbunătăirea mediului de afaceri i a accesului la finanare precum i facilitatea accesului imm urilor la fondurile structurale vor încuraja dezvoltarea spiritului antreprenorial imm urile au nevoie de stabilitate legislativă i fiscală modificarea repetată a legislaiei în domeniul fiscal sau schimbarea în mod repetat a condiiilor de accesare a diferitelor tipuri de fonduri îngreunează activitatea acestora. de asemenea mai ales în perioadele de criză imm urile sunt afectate de întârzierea cu care instituiile publice îi achită facturile. toate acestea afectează previziunile imm urilor privind realizarea planurilor lor de afaceri le afectează activitatea i mai ales capacitatea de inovare în perioada două mii șase două mii opt imm urile au reuit să obină doar treizeci și trei din valoarea totală a contractelor de achiziii publice. având în vedere că achiziiile publice reprezintă șaptesprezece din pib ul uniunii europene considerăm că participarea imm urilor la piaa de achiziii publice trebuie să crească. de aceea solicităm comisiei i statelor membre să ia măsurile necesare pentru ca până în două mii cincisprezece cel puin cincizeci din achiziiile publice să fie realizate prin mijloace electronice aa cum s au angajat guvernele statelor membre la manchester în două mii cinci atrag atenia asupra faptului că piaa unică în domeniul serviciilor nu este încă funcională i acest lucru afectează în mod negativ activitatea imm urilor din uniunea europeană. în două mii opt comisia prezenta în cadrul planului european de redresare economică programul prin care banca europeană de investiii participa cu un pachet global de treizeci de miliarde de euro pentru împrumuturi destinate imm urilor bei urma să suplimenteze cu un miliard de euro anual împrumuturile destinate societăților mijlocii. aș dori să întreb comisia care este stadiul implementării acestui program dacă are în vedere suplimentarea finanțării și dacă aceste finanțări sunt distribuite în mod echitabil pentru toate statele membre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, cuvântul domnul, Bizzotto. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că au existat milioane de euro investite în uh, diferite planuri, știm care este uh, bilanțul catastrofal în materie de IMM-uri. Uh, era vorba de decizii care au fost luate în trecut și care uh, au uh, fi trebuit să fie reluate în strategia UE 2020. Dar trebuie să așteptăm următorul cadru financiar. Nu pot decât să repet, mii de cetățeni europeni își pun întrebarea la ce servește Europa dacă ea nu e în stare să rezolve problemele economice ale continentului. Uh, oare nu am putea să avem uh, uh, uh, un transfer al fondurilor dinspre politica externă spre piața internă. Uh, eu sper că revizuirea acestui Small Business Act ne va permite să simplificăm lucrurile, să simplificăm birocrația, să asigurăm accesul la credite și împrumuturi, în așa fel încât să uh, relansăm IMM-urile. Directiva în ceea ce privește întârzierile de plată este un obiectiv nobil care trebuie îndeplinit în fapt și nu doar prin cuvinte. Dacă costurile celei de-a uh, unei noi uh, strategii financiare sunt prea ridicate, atunci trebuie să avem curajul să luăm decizii clare, în mod clar în favoarea IMM-urilor. Iar în circunscripția mea electorală, asta așteaptă oamenii de afaceri din partea noastră. Some more people from the Veneta, I think. Um... Thank you. Mrs. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Carins. Sorry, Mr. Carins. Mă iertați, spune domnul președinte, domnul Carins. Comisar. Domnule comisar, foarte adesea în familiile noastre, părinții acordă cea mai mare atenție copilului care plânge cel mai tare. Însă există și un copil care este un pic mai liniștit și poate că uh, merită chiar și mai multă atenție. Aceeași este situația și cu politica. Noi uh, acordăm mai multă atenție companiilor mari care au mulți bani, care se exprimă cu o voce tare, dar cred că ar trebui să ne uh, orientăm atenția și către alte companii, adică către IMM-uri. Companiile mari sunt ca niște copaci mari în Europa. Însă, de fapt, acești copaci nu reprezintă pădurea. 90% din toate companiile europene sunt IMM-uri. Și cam trei pătrimi din totalul forței de muncă lucrează în acest domeniu, în IMM-uri. Ei produc cea mai mare parte a PIB-ului european a sosit acum timpul pentru a ne reorienta atenția. Ar trebui să nu ne mai orientăm către companiile mari care uh, vorbesc atât de tare și să uh, ne concentrăm asupra celor mici pentru că ei angajează majoritatea angajaților europeni. De aceea doresc ca Comisia să acorde mai multă atenție promisiunilor făcute tocmai de ea și anume de a reduce povara administrativă pentru IMM-uri puteți să faceți acest lucru uh, revizuind legislația în domeniu, o legislație care deja există și oprind uh, toate uh, acțiunile care ar crește această povară. Trebuie să ajutăm IMM-urile pentru a spori creșterea economică. Domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule comisar. În 2008, Small Business Act a fost adoptat și uh, uh, își propunea să creeze condiții mai bune pentru IMM-urile din Europa. Am înregistrat progrese uh, în um, îmbunătățirea mediului de afaceri și în reducerea poverilor administrative, de exemplu directiva privind întârzierile de plată și alte directive, dar astăzi vedem că rezultatele nu au fost, uh, nu au corespuns așteptărilor uh, IMM-urilor, prioritățile legate de finanțare și de îmbunătățirea mediului de afaceri, um, precum și cele legate de simplificare, nu au fost totuși realizate pe deplin. Avem, sigur, mai multe sisteme juridice și de uh, uh, protecția consumatorilor care acționează în diferitele state membre și care împiedică uh, IMM-urile din, uh, să își extindă activitățile în alte țări. Acest lucru nu este pozitiv pentru contextul economic. Criza uh, este în continuare prezentă. Am asistat la multe cazuri de faliment uh, al IMM-urilor. Așadar, unele din instrumente au avut succes, dar altele nu. Uh, unul din instrumentele financiare uh, a, a avut o utilizare eficientă și a permis un progres al uh, IMM-urilor, însă cred că în loc să uh, cred că în loc să se dea mai multe împrumuturi IMM-urilor, ceea ce s-a făcut este că s-a ajuns la niște reguli mai stricte pentru acordarea acestor împrumuturi până la urmă. Și totuși unele instrumente din Small Business Act au avut totuși succes și trebuie să fie în continuare monitorizate de către Comisie. Revizuirea acestui document ne va permite să vedem unde trebuie să îmbunătățim lucrurile pentru a crea un mediu mai eficient pentru IMM-uri. Mulțumesc! Uh, uh, a ridicat cineva cartonașul albastru? Doriți să interveniți? Mulțumesc, domnule președinte. Doream să întreb pe domnul Barcitis ce părere are despre programul Erasmus pentru tineri întreprinzători, pentru că a spus că situația financiară, tocmai în situația de criză, a devenit foarte precară și tocmai am auzit că Comisia a dorit să reducă resursele financiare ale acestui proiect. Nu credeți că tocmai în contextul crizei financiare ar trebui să ne asigurăm că IMM-urile obțin o șansă în plus de a cunoaște astfel mai multe uh, domenii de afaceri? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Este una esențială. Prioritățile pentru viitor referitoare la cum ne vom restructura societatea și cine va face cei mai importanți pași referitor nu numai la IMM-uri, ci și la celelalte afaceri, sigur, eh, programul Erasmus este unul foarte important și cred că Parlamentul European, Comisia și Consiliul ar trebui să acorde și mai multă atenție acestora și să facă mai multe eforturi pentru a prezerva aceste programe, astfel încât pe viitor să eh, avem eh, forță de muncă mai bine formată care să poată implementa toate ideile teoretice pe care le formulăm noi aici. Și sunt de acord că reducerea finanțelor pentru asemenea programe nu ar trebui să fie sprijinite de Parlament. Mulțumesc! And finally, Mr. Mulțumesc și în final domnul Marcin Chievici. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, Faptul că noi revizuim acum Small Business Act ar trebui să fie o ocazie pentru a pune accentul pe uh, uh, clarificarea statutului companiei private în Europa, mai ales când e vorba de companii transfrontaliere. Plecând de la analiza Comisiei Europene, în peste 50% de cazuri în statele membre, cerințele încă nu sunt întrunite în momentul în care vrei să lansezi o întreprindere în trei zile. Ceea ce este și mai îngrijorător este că foarte multe state membre nu au făcut încă o evaluare de impact a legislației asupra uh, creării întreprinderilor. Eu aș avea o sugestie și anume, Comisia Europeană să fie și mai implicată în acțiunile care vizează implementarea acestor măsuri legislative. Cu toții știm că Small Business Act ar trebui să ne permită să avem acces mai rapid la surse de finanțare. Uh, ar trebui să ne permită să dezvoltăm ghișeul unic în toate statele membre. Ar trebui să ne permită să ușurăm povara administrativă, în așa fel încât uh, să putem menține, să putem realiza acel obiectiv de uh, uh, rată de ocupare de 75% în rândul IMM-urilor. Pentru că știm foarte bine că IMM-urile sunt cele care încasează acum toate costurile și cheltuielile suplimentare din cauza perioadei de criză. Mulțumesc, până domnul președinte, am foarte mulți oratori care s-au înscris la procedura Catch the Eye, prea mulți față de cei cărora pot să le dau cuvântul. Am mai întâi doamna Băsescu, uh, domnul Kelly, domnul Silvestris, domnul Cutaș, domnul Pașca,

Mulțumesc, acum Od prijatia iniciatívy Small... Vă mulțumesc, domnule președinte. Au trecut mai mult de doi ani de zile de când Small Business Act a fost adoptat. Și este o idee foarte bună că Comisia s-a gândit să facă o evaluare a transpunerii uh, acestui act legislativ acum, în anul 2011. S-au depus multe eforturi pentru ca mediul pentru întreprinderile mici și mijlocii să fie unul prielnic. IMM-urile aveau nevoie de măsuri pentru ca situația lor pe ansamblu să se amelioreze. Vă invit să vă uitați mai atent la felul în care legislația redactată la Bruxelles a fost transpusă pe plan național. În propria mea țară, Legislatorul național este foarte rezistent, refuză schimbarea și caută orice cale pentru a hărțui de-a dreptul IMM-urile. Trebuie să credem în IMM-urile noastre și să facem eforturi pentru a-i ajuta. Mulțumesc, domnul Obermeier, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Un lucru deosebit de pozitiv betrifft. Salut uh, obligațiile uh, pe care trebuie să și le asume uh, agenții de a-și achita toate eh, datoriile în termen de 30 de zile. Însă în ce privește eh, fluxul de lichidități, cash flow, trebuie să vedem dacă putem să îndeplinim eh, criteriile stabilite în plan internațional. Însă Comitatea Internațională trebuie să schimbe paradigma veche a raportului costuri-beneficii și trebuie să se încheie această practică curentă a eh, transferării sediului eh, principal al afacerilor dintr-o țară în alta într-un fel de eh, shopping al celor mai bune condiții fiscale. Să nu uităm nici de relațiile complicate pe care le avem cu China și care trebuie respectate. Doamna Gala are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu acea constatare, conform căreia este nevoie de mai multe măsuri pe viitor. Uniunea Europeană trebuie să aibă o mai bună supraveghere asupra modului în care statele membre implementează aceste măsuri. Este important acest lucru pentru că uh, se pare că problemele IMM-urilor încep să se cronicizeze uh, vorbesc aici despre suprareglementare, despre dificultățile de pe piață, despre povara administrativă excedentară. Este important ca uh, companiile mici și mijlocii, IMM-urile, se poată înregistra uh, cu o înregistrare unică pe, toată, pe tot teritoriul comunității europene. În același timp, uh, trebuie ca și reglementarea inteligentă să își găsească locul în toate Uh, statele membre, adică uh, să se poată verifica foarte rapid, printr-o singură interogare, uh, dacă companiile sunt sau nu înregistrate și, în, și să se afle în statutul fiscal. Mulțumesc. Domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. E o dovadă că fiecare IMM, IMM creează un nou loc de muncă în Europa însă, ă, datorită recesiunii, s-au ă, pierdut foarte multe locuri de muncă, dar și datorită ă, suprareglementării și birocrației excesive. Mă bucur să constat că noul nostru guvern are, a anunțat recent măsuri pentru a ajuta IMM-urile să depășească obstacolele cu care se confruntă mediul de afaceri astăzi. Uh, măsuri precum uh, stagii, uh, sesiuni de pregătire pentru tineri și așa mai departe. De asemenea, trebuie să se ia măsuri pentru a combate economia neagră, măsuri care sunt propuse în Small Business Act. De asemenea, trebuie să încurajăm IMM-urile să profite de noile posibilități, comerțul electronic și așa mai departe putem astfel să creăm și noi locuri de muncă. Vă mulțumesc! Și, în fine, domnul Silvestris. Grazie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Evaluarea Small Business Act este o ocazie binevenită dacă vom înțelege cât de prețioase sunt IMM-urile. Ele reprezintă un adevărat patrimoniu. Sunt inima producției și a serviciilor în Uniunea Europeană. În regiunea din care vin eu, majoritatea întreprinzătorilor au uh, IMM-uri și în trecut existau mii de asemenea întreprinderi care propuneau de asemenea mii de locuri de muncă, dar din cauza concurenței deloiale și a altor fenomene pe care uh, știm, le cunoaștem foarte bine, aceste întreprinderi au dispărut, uh, au dat uh, faliment. De aceea trebuie să trimitem un semnal puternic, un semnal că vrem să existe mai multă democrație, mai puține întârzieri în ce privește plățile, mai puțină um, mai puține exigențe, pentru că IMM-urile au cu adevărat nevoie de ajutorul nostru. Vă mulțumesc! Acum are cuvântul domnul comisar Ren. Președinte. Domnule președinte, stimați deputați, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă, foarte uh, constructivă. Comisia este uh, conștientă de faptul că trebuie depuse în continuare eforturi. Uh, mai mulți deputați au subliniat acest aspect și sunt întru totul de acord că e foarte important ca bunăstarea IMM-urilor să fie în miezul preocupărilor noastre, pentru că e, această bunăstare este esențială pentru recuperarea economică, pentru uh, generarea de noi locuri de muncă. IMM-ile, atunci când IMM-urile uh, merg bine și economia noastră merge bine. Aș dori să vă asigur că implementarea principiului gândește mai întâi la scară mică și acțiunile propuse în Small Business Act reprezintă o prioritate esențială pentru Comisie. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră în acest sens. Comisia așteaptă cu nerăbdare să coopereze mai strâns cu toate părțile implicate, mai ales cu Parlamentul European, pentru a se asigura că se obține o implementare eficientă a Small Business Act, atât la nivel european, cât și la nivelul uh, statelor membre. De fapt, uh, săptămâna europeană a IMM-urilor din 1 octombrie va fi o ocazie bună pentru IMM-uri pentru a uh, discuta despre politica generală în ce privește IMM-urile și despre nevoile lor. Organizăm acest eveniment împreună cu Parlamentul uh, european. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și, în fine, în numele doamnei Ghiori, după cum uh, știți, uh, și-a pierdut uh, vocea și deci va fi reprezentată de un coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Vincent a spus că trebuie să acționăm aici și acum. Împărtășesc întru totul această poziție. Am auzit că principalul angajator în Uniunea Europeană sunt IMM-urile. Eh, iar după această criză financiară economică trebuie să revizuim modul în care putem să susținem, să promovăm IMM-urile. Uniunea Europeană, prin președinția ungară, crede uh, în, tratamentul privilegiat care trebuie acordat uh, IMM-urilor ca principal parteneri economici. Din 2009 încoace, uh, mediul de afaceri și economic s-a schimbat foarte mult, s-a schimbat radical. De aceea este nevoie de un nou tip de supraveghere. Tocmai de aceea suntem și de acord cu mențiunile domnului Bütikofer, și mulțumim pentru acele uh, intervenții care au confirmat uh, uh, practic uh, prioritățile președinției ungare a Consiliului. Permiteți-mi să vă atrag atenția și asupra unor aspecte concrete. După ce am ascultat uh, cu atenție pe deputați, putem constata cu bucurie că uh, în ce privește principiile, suntem uh, cu totul de acord cu dumneavoastră că anume IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a creșterii economice durabile. Tocmai de aceea, pentru Consiliu, uh, creșterea competitivității IMM-urilor este o prioritate absolută. Uh, pe 30-31 mai, Consiliul de Competitivitate se pregătește să adopte o, un proiect de concluzii ale Consiliului prin care dorim să oferim răspunsuri pentru uh, în ce privește uh, problemele care au apărut recent în problema supravegherii uh, fiscal-financiare a agenților economici. Vrem să facilităm accesul la credite, accesul la diferite piețe. De asemenea, în ce privește uh, cheltuielile și povara administrativă, încercăm să le reducem. Consiliul consideră că este important să amintim că directiva uh, receta adoptată în legătură cu întârzierea uh, la plăți să fie aplicată uh, cât se poate de repede pentru că ar crește foarte mult lichiditățile la IMM-uri și le-ar uh, reduce din povara administrativ-financiară. Pot să vă spun cu satisfacție că Consiliul este pe cale de a adopta anumite obiective eh, recent formulate de comisie în legătură cu reducerea eh, poverilor administrative în ce privește înscrierea eh, noilor IMM-uri prin așa numitul ghișeu unic. Încă două observații, dacă îmi permiteți. Pentru o cooperare consolidată la proiectul brevetului european s-au alăturat deja 23 de state. Credem că acest lucru este extrem de important pentru competitivitatea Europei, dar și pentru competitivitatea IMM-urilor din Europa. Domnul Kreutzmann uh, ne-a adresat o întrebare în legătură cu uh, societățile uh, cu răspundere limitată comunitare. Cred că Uh, doar câteva, foarte puține state membre nu s-au alătărat consensului uh, realizat deja pe uh, această temă. Deci eforturile sunt în curs de desfășurare și am încredere că și doamnele și domnii deputați s-ar putea, prin canalele lor specifice, legăturile lor, contactele lor politice, să exercite presiunea necesară pentru ca împreună cu uh, colegii noștri de la comisie și uh, cu noi să putem ajunge la uh, un succes. În cele din urmă, permiteți-mi să vă vorbesc și despre strategia UE 2020. Considerăm că este foarte important ca obiectivele menționate în această strategie să fie uh, transpuse în realitate prin măsuri uh, care să uh, vină să îmbunătățească nu în ultimul rând și situația IMM-urilor. Pentru asta, statele membre trebuie să-și facă temele de casă. Cadrul european comunitar pur și simplu nu este suficient. Trebuie ca sistemele fiscale să fie simplificate și să devină mai pretenoase, mai generoase față de IMM-uri. Mai multe state Uh, mai multe state membre deja au făcut demersul în acest sens, între altele și statul membru care deține în prezent președinția Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, dezbaterea este închisă. Votul final va avea loc mâine la ora prânzului. Cu aceasta trecem la uh, declarația Consiliului uh, privind criza datorii